verbal nu există observații, așa încât uh, procesul verbal este adoptat ca actare. Pe 9 decembrie 2008, domnul Vitol Tomczak a înaintat încă o dată o cerere în ceea ce privește protecția imunității parlamentare și a priorității sale în contextul uh, unei proceduri juridice uh, de la Kopolski. Parlamentul s-a exprimat deja de trei ori în ceea ce privește această temă, în aprilie 2006 și în februarie și septembrie 2008. Comisia juridică a fost solicitată pentru a da o opinie um, președintele Comisiei Juridice, în numele ei, a recomandat uh, să declare inacceptabil această, să declare inacceptabilă această cerere a domnului Tomacek. Comisia juridică um, <clears throat>